Doamnelor și domnilor, în măsura în care sunteți prezenți, permiteți-mi să vă urez bun venit. La un moment dat va trebui să ne și gândim cum anume procedăm atunci când uh, invităm uh, persoane în uh, comisia noastră și prezența lasă de dorit cred că s-ar impune să facem mai puține invitații și să fim mai mult prezenți. Este o observație care poate nu e plăcută, dar care trebuie făcută. Permiteți-mi să salut astăzi pe domnul Robert Madelin, director al Direcției Generale INFSO din partea Comisiei Europene. Pregătisem de mult această vizită, ne bucurăm de prezența dumneavoastră aici și așteptăm cu interes informarea din partea dumneavoastră cu privire la planurile actuale, proiectele actuale și planurile de perspectivă. Încă o dată, bun venit, domnule Madeline, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, pentru mine nu contează numărul, ci calitatea și cred că este o bună ocazie să ne întâlnim din două motive. În primul rând, după adoptarea Colegiului de Comisari cu privire la perspectivele financiare viitoare, care sunt uh, foarte importante atât pentru direcția mea cât și pentru comisia dumneavoastră și, în al doilea rând, uh, e o un moment prielnic să ne gândim la vacanță, dar în special la ceea ce se va întâmpla după vacanță. Voi, uh, îl voi ruga în cele ce urmează și pe colegul meu să facă o scurtă prezentare în ceea ce privește uh, taxele de roaming. Dar permiteți-mi acum să mă refer pe scurt la guvernanță. În această perspectivă, în Deauville, cred că s-a luat o decizie bună pentru a pune pe ordinea de zi acest uh, punct nu s-a luat încă nicio decizie, dar uh, internetul și guvernanța internetului sunt uh, cruciale pentru întregul ecosistem pe uh, internet, care include și partea de cercetare. Aici avem două aspecte specifice. Știu că membrii noastre sunt la curent cu aceste activități. Forumul de guvernanță internet a internetului, care își va desfășura o primă întâlnire la Nairobi în, se, în toamnă. Uh, știu că și din partea dumneavoastră au fost persoane implicate în uh, negocierile inițiale. Este în orice caz o șansă pentru Europa care înțelege abordarea <clears throat> aceasta bazată pe mai mulți uh, actori jucători să facă progrese și în acest sens. Apoi discutăm cu partenerii, partenerii noștri despre guvernanța ICAN, unde știți probabil că la Singapore s-a luat o decizie importantă în ceea ce privește numele de domenii pe internet. Digi Competition a făcut o analiză în ceea ce privește acest organism uh, foarte important. Așadar, din această perspectivă a guvernanței există vești bune și vești proaste. Aspecte însă care sunt de sunt relevante atât pentru Comisia dumneavoastră cât și pentru noi. În al doilea rând, securitatea. Sub președinția maghiară am făcut progrese importante cu statele membre, atât într-un forum informal la Balaton, cât și la nivelul Consiliului, căzând de acord că trebuie să facem mai multe împreună pentru a spori securitatea tuturor utilizatorilor de internet, fie că e vorba de companii, administrații publice sau cetățeni. În ultimele șase luni am asistat la atac atacuri masive asupra infrastructurii Comisiei, dar și asupra infrastructurii comerciale, ca de, dar și a Ministerului Finanțelor francez sau administrației americane. Aș spune așadar că chestiunea securității internetului este de aceeași actualitate ca în momentul când ne confruntam cu gazele SARS la nivelul sănătății umane. Provocările cresc și de aceea cred că Parlamentului revine misiunea de a crea o viziune mai proactivă a intervenției europene. În al doilea rând, există o propunere la nivelul bugetului pentru conectarea Europei, un fond de infrastructură. De regulă, oamenii asociază aceste lucruri cu bandă largă, autostrăzi și energie, însă acest lucru are de-a face și cu interconectarea autorităților naționale și colaborarea acestora în mod concertat. Și, în al treilea rând, ENISA, așa cum știți, uh, în momentul de față nu doar că renoim mandatul pentru ENISA, dar colaborăm cu bordul acesteia pentru a-și îmbunătăți funcționarea. Am vorbit uh, deja puțin și despre cercetare, și așa cum <clears throat> discutam și înaintea reuniunii, este o perioadă dificilă în ceea ce privește finanțarea ENISA, însă Comisia consideră că propunerea unei creșteri substanțiale a bugetului pentru cercetare și inovare este imperios necesară E vorba de plus 46% din programul de cercetare 7, ceea ce nu prezintă, reprezintă un lux. Și știu că împreună vom uh, lucra la această temă. Din punct de vedere al cercetării, avem încredere că evaluarea la mijlocul perioadei va arăta că aceste fonduri a contribuabililor sunt bani bine cheltuiți și să sperăm că aceasta va fi înțelegerea și la nivelul colegilor dumneavoastră. În detaliu veți vedea că pe viitor considerăm că eforturile în domeniul tării ar trebui mai bine canalizate, astfel încât și inițiative mici Uh, promițătoare să poată fi aduse pe piață. E nevoie, desigur, și de idei mai mari și știți, probabil că în domeniul tehnologiilor am creat că vom putea finanța un miliard de euro la, în următorii 10 ani dacă vom putea identifica inițiative importante. Eu știu că este o nouă propunere la nivelul bugetului, propuneri relevante pentru activitatea acestei comisii. Avem cercetare, proiectul Jaiom, care va permite cercetătorilor să lucreze din Europa cu datele telescopului din Chile, exemplu. Și în final, uh, permiteți-mi să mă refer și la telecomunicații. Transpunerea celui de-al treilea pachet avansează încet. Toate statele membre ar fi trebuit să notifice implementarea completă și doar 5 au făcut acest lucru până în momentul de față. Pe mine mă îngrijorează așadar transpunerea în statele membre. În ceea ce privește recomandările pe care le facem la nivelul cel de-al treilea pachet, nu pe partea de competiție, concurență, veți vedea că nivelul de reglementare la nivel european ar trebui să crească. pentru că această coordonare uh, pe care avem în momentul de față încă nu a creat premisele necesare pentru uh, investițiile atât de necesare în Europa. În acest context, uh, propunerea de roaming, și aici voi da cuvântul colegului meu, este una foarte importantă. Nu doar din punct de vedere politic, pentru că are rezonanță și la nivelul consumatorilor, dar și pentru faptul că se încadrează ca o prioritate la nivelul peisajului IT, a intercomunicațiilor. Și veți vedea așadar că propunerea cu care venim acum încearcă să fie mai ambițioasă în ceea ce privește schimbările structurale și nu doar uh, nivelul prețurilor. Și trec, trecem acum uh, de la uh, convorbiri telefonice și la transferul de date. Cu acestea dau cuvântul colegului meu. Morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Am pregătit o prezentare PowerPoint în care încerc să explic ce propunem noi pentru a rezolva problema concurenței pe piața de roaming. Înainte de a trece la prezentare propriu-zisă, însă vreau să vă explic uh, pe scurt în ce stadiu ne aflăm și cum arată piața. Așadar, așa după cum ne cere actualul regulament uh, privind roamingul, Comisia trebuie să revizuiască și să dea un raport cu privire la funcționarea acestui regulament. Ca parte a procesului de revizuire, am publicat raportul săptămâna trecută și am înaintat o serie de propuneri pe această cale. Dacă ne uităm la modul în care se petrec lucrurile pe piața de roaming și la impactul regulamentului, vedem că operatorii, sigur că respectă acest regulament și plafoanele uh, tarifelor, dar prețurile n-au scăzut decât din cauza că am insta- instaurat aceste plafoane. Dacă ne uităm la roamingul de date, care este o piață în creștere, un segment deja foarte important și care va deveni tot mai important în anii următori, vedem că în actualul regulament avem uh, tarife uh, pentru wholesale și avem acolo semne de concurență. Avem uh, un uh, plafon de 50 de cenți și Comisia speră să coboare acest um, tarif la 30 de cenți. Dacă ne uităm însă la prețurile pentru utilizatorii finali, vedem că ele sunt mult peste plafoane. De fapt, în anii trecuți, marja aceasta dintre wholesale și retail a crescut și mai mult. Deci, de fapt, operatorii fac profituri destul de uh, bunicele pe transferul de date. Ceea ce înseamnă că nu există o corelație între preț și cost. Am aici uh, două slide-uri. Unul se referă la tarifele pentru voce și în roaming și vedeți în mod clar că avem uh, această linie punctată cu roșu care arată care este decalajul. Iar uh, dedesubt avem uh, coloane care ne arată, de fapt, uh, cum se tarifează roamingul pe piață. Iar aceste prețuri sunt destul de apropiate de plafoane. Deci, sub plafoane nu vedem că există prea mare concurență. În ce privește transferul de date, vedem aici că avem uh, prețurile de retail, deci cele pentru utilizatorii final la început și apoi prețurile wholesale. Și vedem aici cu albastru prețul uh, pentru date retail off-net. Aici um, prețurile depășesc în continuare 2 euro pe megabytes, pe când uh, operatorii uh, uh, de wholesale pot pe ei de fapt îi costă 30 de eurocenți. Vedem deci cum a crescut piața în ultimii 2 ani. Mergem mai departe. Ca urmare a evoluțiilor de pe piață, a trebuit să ne gândim și la alte soluții decât un simplu plafon pentru prețuri pe care le avem uh, din 2007. Sigur că acest lucru a fost o cerință explicită în actualul regulament, o cerință ce a emanat de la Parlamentul European și anume Comisia ar trebui să găsească alternative la reglementarea prețurilor și să vadă dacă nu există și alternative la serviciul de roaming, dacă există Uh, metode de a promova aceste alternative. Și iată ce am găsit. Am uh, încercat să luăm un fel de abordare hibrid. Dacă ne gândim la o perspectivă mai lungă în ce privește piața de roaming, am încercat să identificăm câteva elemente structurale și iată care sunt ele. O să vă dau detalii mai târziu, deocamdată vă spun doar așa schematic că aceste elemente ar trebui să sporească paleta de opțiuni a consumatorului pentru serviciile de roaming și să îi poate permite să compare prețurile de roaming. Prețurile trebuie să devină mai transparente pentru clienți. Atunci când uh, consumatorul uh, selectează operatorul sau furnizorul de servicii, să poate deci să fie informat. De asemenea, să putem uh, permite intrarea de noi operatori pe piață care să furnizeze servicii de roaming. Sigur că pentru a face acest lucru trebuie să depășim câteva obstacole tehnice și avem nevoie de timp. Prin urmare, în paralel, trebuie să continuăm actuala politică de plafonare a prețurilor, cel puțin pentru o anumită perioadă de timp, până când putem să implementăm în mod eficient măsurile structurale. Și acum, haideți să vă spun uh, mai pe larg uh, cam ce ar include aceste măsuri structurale. Există, de fapt, uh, două seturi de măsuri. În primul rând, avem măsuri care sunt ușor de implementat și care pot să intre în vigoare de îndată ce se adoptă proiectul de regulament pe care l-am propus. Și anume, în primul rând, să facilităm accesul așa numitor acelor operatori virtuali care uh, pot oferi servicii, dar uh, nu prin mijloacele lor tehnice, fizice, efective. Trebuie să avem și o perioadă de timp la dispoziție. Uh, dacă să zicem, uh, avem două luni la dispoziție, credem că este suficient putem să acordăm uh, în decurs de două luni autorizația acestor noi operatori care să poată să ofere servicii. Și în al doilea rând, aceste măsuri trebuie să fie corelate, să avem posibilitatea ca, începând cu mijlocul 2014, utilizatorii finali să își selecteze furnizorul de roaming independent de care este furnizorul lor național. Ceea ce înseamnă că dacă în 2014 suntem uh, cât de cât mulțumiți de operatorul mobil pe plan național, dar atunci când mergem în străinătate vrem să putem avea acces la oferte mai bună, atunci să putem să analizăm ofertele altor companii și dacă găsim uh, o companie care ne dă servicii mai avantajoase decât partenerul companiei naționale, atunci să putem opta pentru acest alt furnizor. Să se poată face acest lucru într-un mod cât mai ușor și cât mai uh, avantajos pentru consumator. După cum am spus, însă, e nevoie de timp pentru ca aceste lucruri să funcționeze. Operatorii trebuie să înceapă să coopereze între ei, trebuie să aplicăm anumite standarde și principii cu privire la vânzări. Ca și în regulamentul în vigoare, trebuie să introducem uh, niște plafoane, niște limite pentru roamingul de date. Acest lucru nu s-a implementat de îndată ce a intrat în vigoare actualul regulament, operatorii au avut la dispoziție cam un an ca să aplice această măsură în cooperare cu autoritățile europene de reglementare. Aici uh, propunem ca um, serviciile de roaming să poată fi vândute separat, deci peste 2 ani, dacă se adoptă noul regulament, dacă se adoptă la sfârșitul lui iunie anul viitor, atunci peste 2 ani consumatorii să aibă deci această posibilitate de a-și selecta furnizorul de roaming. Prin urmare, între timp, trebuie să continuăm să plafonăm prețurile. Propunem deci ca aceste plafoane să fie menținute până în 2016. În 2015 însă vom face o evaluare completă și vom analiza modul în care piața se comportă în lumina noilor soluții și uh, vom vedea dacă prezumția noastră că piața va funcționa bine și fără plafoane după 2016 rămâne valabilă. Deci în 2015 vom face o revizuire, o evaluare structurală, o evaluare a măsurilor pe care le propunem. În fine, câteva cuvinte despre roamingul de date. Este singurul serviciu care acum încă nu este reglementat la nivel de retail. După ce am văzut că reducerile la partea de wholesale nu au generat reduceri și în partea de retail, am considerat că trebuie să introducem uh, plafoane pe o perioadă de tranziție și la nivelul de retail. După cum ați văzut bine, la retail prețul mediu este de 1 euro pe megabyte. Deci am propus să plafonăm roamingul de date începând cu 90 de eurocenți și apoi să reducem acest preț la 50 de eurocenți în 2014. Mai este însă un lucru pe care vreau să îl uh, aduc în discuție. Atunci când vă, ne uităm la această propunere, ne-am putea gândi, uh, văzând prețurile și costurile din spatele lor, ne-am, gândit, ne-am putea gândi că aceste plafoane sunt în continuare foarte generoase. Poate ar fi trebuit să le reducem și mai drastic. Însă trebuie să ne uităm la aceste două elemente împreună, la măsurile structurale și la plafoane. Noi vrem să dăm în continuare stimulente operatorilor și noilor operatori care intră pe piață. Prin urmare, trebuie să apărăm într-adevăr drepturile consumatorilor, să-i ferim de excese, dar nu putem să reducem prea mult prețurile în dauna operatorilor, pentru că astfel nu le dăm posibilitatea de a avea suficiente mijloace să intre în concurență. Iată cum aș vrea să vedeți propunerea noastră. Și uh, cu aceste cuvinte, cred că mă voi opri aici. Mi-am încheiat prezentarea. Mulțumesc! Domnule președinte, mulțumesc pentru această oportunitate de a prezenta cea mai recentă propunere legislativă a noastră, de a vă face un tur de orizont. Desigur că dacă mai sunt deputați care doresc să pună întrebări, vă stăm la dispoziție. Vă mulțumesc, uh, domnilor pentru această prezentare. După părerea mea, este uh, vorba de o, o soluție foarte inteligentă pe care ne-ați uh, prezentat-o. Uh, ne-ați făcut o adevărată prezentare și nu ați citit pur și simplu niște texte și ne-ați arătat foarte clar că există niște întrebări care trebuie răspunse și mă bucură faptul că s-a făcut o propunere atât de concretă în ceea ce privește roamingul. ul membrii ai comisiei noastre s-au anunțat că doresc să ia cuvântul. Primul este domnul Rubiș. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru prezentarea reglementării Roaming 3, care reprezintă un domeniu foarte important în cadrul uh, tehnologiei comunicațiilor. Trebuie să ne asigurăm că și pe viitor Uh, nu, să nu avem asemenea diferențe mari de, de preț. Ne-ați spus că există un preț mediu de un euro pe, un, uh, pe megabit. Însă eu văd, uh, când mă duc în altă țară, că este vorba de 1,95 de euro pe megabit când mă duc în, când sunt într-o altă țară. Deci nu știu cum ați ajuns la această medie de un mega, de un euro pe un megabit. Deci cum se ajunge în aceste uh, situații în care în anumite țări se afișează un uh, preț de uh, 9 euro 90 pentru un megabit. Dacă este să discutăm despre uh, gigabiți, în multe țări există anumite pachete pentru, uh, în care uh, pentru 8, mega, 8 gigabit se cer 8 euro. Ce înseamnă acest lucru? Un gigabit costă 1 euro. Și este vorba de prețul final la clienți, la utilizatori. Și dacă este să comparăm acest lucru cu ceea ce citim pe, uh, pe telefoanele noastre uh, mobile, pe iPhone-uri, vedem că până la urmă plătim 13.900 de euro pe gigabit. Deci nu înțeleg de unde vine această diferență atât de mare de la un stat la altul. După părerea mea, este vorba de diferențe care nu pot fi comparate cu o metodă normală de calculare. Aș dori să pun așadar o întrebare legată de faptul dacă nu ar trebui să existe un sistem de trepte uh, cantitative foarte clar uh, definit Cam atât despre prețurile pentru utilizatorul uh, final. Apoi, cred că trebuie să um, avem și alte măsuri care să ne asigure uh, investiții în uh, infrastructura necesară. Trebuie să ne asigurăm că societățile de telecomunicații au la dispoziție mai multe resurse pentru investițiile necesare și uh, Uh, doar dacă aceste societăți au suficiente uh, profituri, pot să și facă investițiile necesare. Trebuie să ne asigurăm într-adevăr că piața nu este abuzată de aceste societăți. Și v-aș întreba așadar de ce ar trebui să așteptăm până în anul 2016. După părerea mea, piața evoluează foarte repede și ar fi bine dacă ne-am stabilit niște termene mult mai scurte. Deoarece nu putem să ne dăm seama, într-adevăr, ce se va întâmpla peste uh, trei uh, ani în acest domeniu care evoluează atât de repede. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule director general, pentru această prezentare pe care ne a ținut-o. Aș vrea să ne spuneți cum comentați revizuirea la mijlocul perioadei al, al șaptelea program cadru. Am fost raportor pentru această revizuire. Părut că experții au lucrat bine, dar Comisia și-a înaintat foarte târziu comunicarea. Eu n-am avut decât 15 zile pentru a pregăti raportul, un termen extrem de mic, de scurt. Deci Comisia a fost cea care ne-a obligat să lucrăm uh, într-o perioadă atât de limitată pentru a ne transmite mesajul. Noi uh, am uh, transmis mesajul nostru cu privire la cererile de ofertă, mai ales pentru perioadele 2012-2013. Am, avem miliarde pe care trebuie să le cheltuim și suntem în continuare într-o perioadă destul de fragilă și în raportul nostru am încercat să vă transmitem preocupările noastre. În primul rând, vreau să vă întreb, Ați uh, luat la cunoștință raportul Parlamentului European? Acolo vă spuneam uh, să vă simplificați cererile de ofertă. Ați făcut-o? Utilizatorii consideră că dumneavoastră propuneți uh, condiții și criterii mult prea complicate pentru ofertele pe care le cereți. Și apoi ați spus că vreți să privilegiați IMM-urile, să stimulați inovația. E bine, în cererile de ofertă de la 1 iulie 2011, cred că ați uh, primit 5 miliarde și jumătate pentru direcția dumneavoastră. Cum veți face aceste lucruri? În ce privește roamingul, am înțeles care este politica Comisiei Europene. Doamna Crăs vrea să reducă prețurile. Sigur că concetățenii noștri sunt uh, sensibili la acest lucru, este un lucru bun pentru ei și este un lucru care contribuie la reputația Comisiei Europene. Dar există autorități de reglementare care fixează tarifele pentru infrastructură. Cum vă veți asigura că această reducere a prețurilor nu va afecta investițiile în rețele, în rețelele care asigură acoperirea pe întregul teritoriu al Uniunii Europene și uh, renoirea acestor rețele? e nevoie de investiții în uh, tehnologiile cu debit foarte înalt, pentru că uneori cetățenii în anumite zone ale Uniunii Europene au uh, sentimentul că nu beneficiază de egalitatea de șanse de acces la servicii din cauza infrastructurii. Mie mi se pare că dumneavoastră aveți o logică eminamente urbană, credeți că toată lumea este un client și care are acces la servicii și singura problemă este să coborâm prețurile. Dar atunci când coborâm prețurile, operatorii au mai puține fonduri, deci fac mai puține investiții. Cum ne puteți garanta că investițiile se vor face în continuare și că toți cetățenii vor avea acces la aceste servicii oriunde pe teritoriul UE? Frau Ticau. Mulțumesc, doamna Țicău. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc pentru prezentarea făcută. Uh, aș uh, dori să salut noua propunere privind regulamentul pentru roaming. Cred că, într-adevăr, nu avem o piață suficient de competitivă și de aceea este important ca acest uh, regulament uh, să fie prelungit și să fie îmbunătățite condițiile de competiție. Uh, aș dori însă să vă întreb dacă aveți în vedere, noi vom încerca prin diferite amendamente să îmbunătățim textul și mă refer la următoarele două aspecte. Întâi și întâi, din păcate, nu s-a rezolvat, în special la granițele statelor membre cu țările vecine a Uniunii Europene, problema interferențelor și din această cauză riști să dai o convorbire, să ai o convorbire în interiorul acelui stat membru, dar de fapt să intri pe roamingul țării vecine. Deci acest lucru este valabil și pentru convorbiri, și pentru SMS-uri, și pentru date. Uh, Uh, și de aceea lucrul acesta încarcă foarte mult uh, factura consumatorilor. Deci din punctul de vedere al protecției consumatorilor, cred că acest lucru este important să fie rezolvat. Un al doilea, uh, o a doua problemă pe care aș vrea să o semnalez este faptul că foarte multe persoane ne-au semnalat faptul că în roaming SMS-urile ajung foarte târziu, uneori și după câteva zile. Uh, cred că ar trebui uh, impuse niște criterii de performanță, astfel încât uh, să nu mai fie permis, permis o astfel de situație, pentru că, de fapt, rolul unui SMS este acela de a transmite un mesaj și de a ajunge într-un timp foarte scurt, ca și cum ai avea o convorbire telefonică. Și un um, al doilea subiect pe care aș vrea să-l abordez, aș vrea să ne spuneți uh, mai multe uh, despre viitoarele inițiative legislative uh, privind identitatea electronică, e-identity management, și partea de semnătură electronică. Așteptăm cu interes aceste două inițiative legislative. Ele sunt anunțate în programul de lucru al Comisiei pentru anul 2011 și cred că aceste două inițiative sunt esențiale pentru realizarea pieței interne, în special în domeniul serviciilor, dar și pentru produse. Mulțumesc! Carvalho. Mulțumesc, doamna Carvalho. Thank you very much, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și comisiei și domnului director general pentru informațiile foarte detaliate pe care ni le-a prezentat. Eu aș avea o întrebare scurtă referitoare la noul fond, uh, Facilitatea de Infrastructură Connecting Europe. Și este vorba de stabilirea uh, priorităților în uh, acest program, condițiile de participare și așa mai departe, deoarece noi am avut niște experiențe uh, care ne-au arătat că au existat proiecte care nu au uh, funcționat foarte bine, mai ales în uh, țara mea de origine. A existat, de exemplu, un uh, pachet pentru crearea internetului pe bandă largă, folosind fonduri de dezvoltare rurală, dar care nu a funcționat foarte bine Așadar, consider că este bine să avem reguli foarte clare care să fie foarte ușor de pus în aplicare și uneori este foarte dificil să găsim finanțare pentru asemenea proiecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rangstor, fără cuvântul. Eu am o întrebare foarte simplă. Ați ținut cont de problema specifică a IMM-urilor deoarece acest lucru a fost o problemă în uh, cadrul primului regulament. Este vorba de prevederi care să permită IMM-urilor de accesa aceste rețele, de a le permite să funcționeze în cadrul uh, rețelelor și toate aceste uh, lucruri nu au fost adoptate în Parlament. Și aș dori să vă întreb dacă de această dată vom putea să garantăm uh, întreprinderilor mici și mijlocii să acceseze această piață, să acceseze aceste rețele, pentru că marile um, societăți le împiedică pe acestea să uh, se bucure de acest acces. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Madurel. Domnului Madurel. Voi fi foarte uh, succintă. Domnule director general, aș dori să vă mulțumesc de fapt uh, amândurora pentru că ați venit aici și ne-ați uh, oferit aceste explicații. După cum am spus, acesta este momentul uh, potrivit să începem să ne gândim la toate cele care se vor întâmpla în următorul an sau următorii ani și ne-ați prezentat în general lucruri interesante despre roaming și despre alte lucruri care ne interesează și sunt uh, sigură că în următoarele luni vom putea discuta despre toate aceste aspecte. Acum, dacă îmi permiteți, aș dori să adaug câteva întrebări la lista destul de lungă pe care o aveți deja. Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută grupul meu politic a înaintat o propunere de rezoluție în ceea ce privește programul de muncă al Comisiei pentru anul 2012 și în acest cadru aș dori să fac următoarele remarci. Este vorba de trei remarci. Sperăm că directorul general se va implica mai mult în rezolvarea acestor aspecte. Ei bine, în primul rând, doresc să mă refer la comerțul electronic și mai ales în ceea ce privește abordarea teritorială a acestei rețele. Am uh, discutat despre faptul că ne dorim o unică piață digitală și pentru acest lucru trebuie să clarificăm anumite lucruri, de exemplu uh, semnătura digitală și alte lucruri la care s-au referat deja colegii, colegii mei. Și în același timp dorim să îi protejăm mai bine pe consumatori și actorii de pe această piață să se bucure de aceleași condiții. Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, Comisia ar trebui să analizeze fiabilitatea unei abordări teritoriale în acest domeniu. Acum, al doilea aspect. Este foarte important să avem un cadru juridic stabil și uh, trebuie să facem progrese mult mai rapide pentru a uh, îndeplini, pentru a crea acest cadru uh, stabil, care, lucru esențial dacă ne dorim uh, investiții, dacă ne dorim să avem uh, infrastructura uh, necesară. Pentru toate aceste lucruri avem nevoie de certitudine juridică și uh, trebuie să ne asigurăm că prețurile uh, sunt corecte și pentru consumatori. Și în uh, al treilea rând mă gândesc la următorul program cadru. Uh, Cred că ar, ar trebui ca tehnologia de, tehnologia de comunicare și de informații să se bucure de mai multe investiții. Acest lucru este foarte important. Uniunea Europeană trebuie să se afle în avangarda, um, în avangarda acestui domeniu în ceea ce privește transportul ecologic, tehnologii legate de rețele electrice inteligente și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte. Vă mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să pun și eu o întrebare, Madeline deoarece cel mai interesant uh, lucru în propunerea dumneavoastră, după părerea mea, este noua structură din a doua parte și nu am înțeles de ce nu putem să mergem mai repede. De ce avem nevoie de atât de mult timp? Deoarece, între timp, uh, trebuie să apelăm în continuare la aceste prețuri uh, reglementate, lucru care mie nu-mi place. Și până la urmă, cred că ar fi mult mai bine dacă am progresat mai repede și aș dori să știu care sunt motivele Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor remarcilor, pentru toate remarcile făcute și pentru întrebările puse. Aș dori să încep prin a răspunde la întrebările care nu se referă la roaming și apoi mă voi referi la comentariile legate de roaming. Mă refer acum, îi răspund în primul rând domnului Odi. În ceea ce privește progr- uh, programul cadru 7, revizuirea la mijlocul perioadei fusese deja digerate înainte de a începe eu, de a începe uh, jobul. În ceea ce privește um, programul Barroso 2, am văzut că nu toate uh, propunerile au fost uh, primite la fel de bine în comisiile Parlamentului, așa cum sperasem noi. Și cred că colegii implicați în acest lucru înțeleg uh, foarte bine frustrările în acest domeniu, mai ales din partea întreprinderilor mici și mijlocii. Și îmi pare rău din acest punct de vedere că există această mentalitate de control în, în această instituție. Eu trebuie să sprijin colegii din uh, Direcția Generală pentru Buget, uh, de la audit, pentru a simplifica uh, um, procedurile. Și mergând înspre orizontul 2020, avem idei foarte clare în acest punct de vedere. Pentru noi, în ceea ce privește um, folosirea uh, tuturor facilităților și uh, sinergiile în aceste, între aceste facilități, încercăm să facem uh, ce, tot ceea ce putem pentru întreprinderile mici și mijlocii. Uh, dacă am făcut tot ceea ce își doreau cei care au făcut uh, revizuirea, probabil că nu, și Comisia a făcut unele uh, propuneri care încă nu au ajuns la, uh, în faza finală acum. În ceea ce privește întrebările doamnei uh, Țicău, în toamnă vom avea o abordare uh, comună. Uh, pe de-o parte, directiva referitoare la semnătura uh, digitală și apoi uh, identitatea electronică. Pentru acest lucru avem nevoie de o soluție uh, europeană și am avut bune experiențe cu uh, proiecte pe, de sc- pe scară largă și ideea noastră ar fi să unificăm aceste uh, două lucruri, deoarece, într-adevăr, identitatea electronică și semnătura digitală sunt două lucruri legate și avem nevoie de ambele. În ceea ce privește interferențele de la zonele de graniță, soluția la această problemă, după părerea mea, ar fi sau una, una dintre soluții ar fi ca, până la urmă, consumatorii să poată să-și aleagă furnizorul local. În ceea ce privește interferențele cu țările terțe, colegii mei negociază deja cu unii dintre partenerii noștri majori, cum ar fi prietenii noștri din Rusia. Și interferențele la granițele externe ale Uniunii Europene și uh, între statele membre uneori au nevoie de timp pentru a putea fi depășite, dar cred că dacă vom uh, lucra împreună, vom putea uh, rezolva această problemă. Uh, Doamna Carvalho am pus o întrebare în ceea ce privește uh, Connecting uh, Europe. În acest moment, în comisie, există un uh, concept și vom face o propunere concretă în ceea ce privește necesitatea de finanțare. Acum, care sunt următorii pași? Trebuie să identificăm diviziunea concretă între energie, transport și tehnologia, tehnologia comunicării și informațiilor. Despre cum vom gestiona acest proces, noi sperăm că am învățat anumite lecții în urma planului de recuperare și uh, cred că nu putem cere unor uh, oameni care s-au uh, ocupat de gestionarea fondurilor de dezvoltare rurală să înțeleagă dintr-o dată necesitățile internetului de bandă largă. Noi sperăm că vom putea crea o nouă rețea în ceea ce, uh, atât în sectorul privat cât și în cel public. În ceea ce privește cofinanțarea, vom căuta soluții uh, inovatoare pentru a uh, combina diferitele surse de uh, fonduri private, publice și așa mai departe. Asta ar fi, ar trebui să le înțelegeți ca niște comentarii personale, deoarece nu am ajuns la o concluzie finală în, în cadrul comisiei. Acum, întrebarea doamnei Maduro. Ne bucură sprijinul dumneavoastră și în ceea ce privește comerțul electronic. Um, există o colaborare bună în uh, cadrul comisiei și să sperăm că în uh, toamnă vom avea o propunere concretă. Analizăm care sunt uh, costurile uh, exacte și vom vedea uh, în urma analizei noastre cât de fiabilă este această abordare teritorială. În ceea ce privește certitudinea juridică, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră. În acest moment uh, suntem în uh, faza de început, suntem uh, puțin în urmă în ceea ce privește punerea în aplicare a celui de-al treilea pachet. Uh, și, într-adevăr, nu avem peisajul juridic stabil pe care ni-l dorim în Europa. Însă, pentru acest lucru, trebuie să punem uh, mai bine uh, lucrurile în aplicare. Acum, în ceea ce privește tehnologia de comunicare și informație, ca domeniu general de activitate, sunt de acord cu uh, ceea ce a spus dumneavoastră. În primul rând, rolul TCU-urilor în răspunsul provocărilor uh, actuale legate de îmbătrânirea societății, schimbările climatice și așa mai departe, și, în plus, acest domeniu ca o familie de tehnologii de viitor. Și nu ar trebui să uităm de acest, de acest al doilea aspect. Este ușor să vorbim întotdeauna despre provocări, dar nu vom putea răspunde acestor uh, provocări dacă uh, în Europa nu există uh, tehnologia și progresele necesare în acest domeniu. Trebuie să respectăm importanța acestui nucleu de cercetare în Europa. Și acum în ceea ce privește roamingul. Și aș uh, începe prin întrebarea pusă de domnul președinte. Comisia este întotdeauna egocentrică. În momentul în care am ajuns la o concluzie, uh, cu cât acționăm mai repede, cu atât este mai bine. Însă uh, provocarea a fost dacă vom găsi un acord în uh, Consiliu pentru propunerile noastre. S-a pus întrebarea legată de perioada de tranziție și cât de eficientă este aceasta. Acest aspect este unul delicat. În ceea ce privește limitarea prețurilor, acest lucru poate fi, poate fi pus în aplicare în momentul în care se ia o hotărâre legislativă. În ceea ce privește crearea unor soluții structurale, comportamentul trebuie să se modifice pe piață. Ce înseamnă o soluție structurală? Înseamnă că de fiecare dată când un consumator intră într-un magazin și încheie un contract, au uh, ocazia să se întrebe dacă este vorba de cel mai bun contract posibil și pentru a răspunde la această uh, întrebare au nevoie de toate informațiile necesare. Să știe cine le oferă contractul respectiv, trebuie să știe uh, cine sunt ceilalți furnizori și ce fel de oferte au acestea. Și cred că nu putem să ne așteptăm din partea pieței să pună la dispoziția consumatorilor asemenea informații. Deci noi ne-am dorit să mergem cât mai repede, însă nu atât de repede încât să periclităm situația consumatorului. În ce privește problema investițiilor, probleme legate de domnul Rubi și de domnul Odi, noi avem în vedere sustenabilitatea modelului de investiții și unul dintre indicatorii cheie de performanță pe care ni l-am asumat este faptul că vrem să asigurăm uh, o rețea foarte rapidă care să funcționeze peste tot în Uniunea Europeană. Azi și mâine, domnul Barroso și doamna Crăs se întâlnesc cu uh, mari directori din lanțul acesta și cred că nu va fi nicio surpriză ca la sfârșitul acestei săptămâni concluziile să ne spună că trebuie să consacrăm mai multe eforturi acestei probleme. Însă faptul că consacrăm mai multe eforturi nu înseamnă că dăm în mod automat posibilitatea operatorilor de a face profituri mai mari. Nu există nicio relație lineară între marja de profit și marii operatori, pe de o parte, și sumele investite pe de cealaltă. Sigur că și acționarii doresc să își primească dividendele, așa că trebuie să fim conștienți că nu este o relație de 1 la 1, ci, așa cum ne arată semnele, considerăm că putem să oferim utilizatorilor condiții mai bune de a folosi aceste servicii. Cum putem însă reconcilia cele două interese? Prin volum la momentul acesta, în Danemarca, 90% dintre locuințe ar uh, putea avea internet uh, de mare viteză acasă și uh, oferte de broadband la mare viteză. Deci 80%. Însă mulți preferă ofertele cele mai ieftine pentru că încă nu este suficient de rentabil să-și ia internet uh, de mare viteză, fie că e pe rețele fixe, pe, ori pe rețele mobile. Deci, uh, doamna Madure, ideea este să construim o piață care să fie foarte atractivă, care să aibă un conținut cât mai sexy, iertați-mi cuvântul. Dar uh, doar așa vom putea să-i provocăm pe operatori. Doamnă Țicău, în ce privește SMS-urile din roaming, sunt de acord. Uh, SMS-urile sunt uh, importante, chiar dacă se transmit în roaming, uh, e un fapt îngrijorător că atunci când trimiți un SMS, că întârzi la cine, el ajunge după trei ore. Este o problemă generică, însă trebuie să o privim uh, în contextul propunerii de roaming. O vom analiza. În ce privește remarca domnului Ramsdorf, și aici am să închei, colegul meu, Vesa, a spus că există o, un răspuns la problema IMM-urilor. Suntem de acord că astăzi încă e posibil ca operatorii ce domină piața locală să îngreuneze accesul utilizatorilor mai mici, a IMM-urilor, practic. Noi avem în vedere această problemă și vrem să introducem o obligație pentru cei care administrează rețeaua la nivel național să încheie contracte în timp de 8 săptămâni cu toți cei care vor să intre pe piață. Deci vrem să creștem posibilitatea pentru operatorii mici de a obține acoperire globală în uh, Uniunea Europeană. Dacă putem face acest lucru, credem că vom putea impune și o soluție structurală. Nu știu dacă am mers suficient de departe în crearea unei astfel de obligații acest lucru va fi hotărât de cursul procesului legislativ. Mulțumesc! Ja, meine Damen und Herren, ich... Ei bine, doamnelor și domnilor, cred că și numele dumneavoastră pot să-i mulțumesc domnului director general și staffului său pentru aceste informații cuprinzătoare și pentru explicațiile uh, date în sensul uh, opțiunilor alese. Eu uh, sunt convins că în următoarele luni, nu neapărat următoarele săptămâni, vom uh, reintra în dialog pe proiecte concrete. Mulțumesc încă o dată pentru clarificări și explicații.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 Ok, we can start. Bun, putem începe? Ok, Yeah. Okay. Okay, müssen am Anfang vielleicht einen kleinen Test. La început uh, va trebui să facem un mic test al uh, aparatelor de vot, dacă sunteți de acord. Haideți să facem un test care vizează întrebarea. Încheiem reuniunea, da sau nu, și plecăm direct în vacanță. Sunteți de acord? Da sau nu? Ok, vote is closed. Bun, s-a închis votul și rezultatul nu este foarte surprinzător. Se pare că funcționează și putem începe. Primul vot este cu privire la raportul doamnei Ford, siguranța activităților petroliere și gaziere offshore. Este o chestiune destul de complicată. Lista de vot va fost transmisă și începem. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 și 40 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 42. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 43. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Am fost prea rapid. <laughs> Sunt câteva probleme pentru că trebuie să respingem anumite amendamente pentru că nu suntem competenți. Repet așadar, 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mulțumesc. 44. Nu. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la M2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Employment 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru. Revenim la 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 59 vot pe părți, 3 părți. Prima parte pentru. Încă o dată, prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul? Socialiștii au un vot prea mult. Proces complet nou, spune președintele. înainte de vacanța de vară mai ales. Votul s-a închis și această parte a fost adoptată. Partea a doua acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a treia pentru? Ba nu. Asta devine caducă. 64. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 65 pentru,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 abțineri, se respinge. 60, 76 ă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 și NV14 identice cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 și MV15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128 și NV20 identice pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. să 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV 18, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată, MV18, a doua parte, pentru, potrivă, abțineri, se respinge. NV19, nu. 132, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emplement 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 140 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 143 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. plus 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Treisprezece pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă 18, două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă 19 pentru, 19 încă o dată pentru, împotrivă,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 împotriva abțineri se adoptă 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă 2 și 4 identice pentru, împotriva abțineri se adoptă 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Emplu 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Emplu 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 e caduc, 21 pentru, împreună, um, împotriva abțineri se adoptă. NV1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. NV31 pentru, împotriva Abțineri se adoptă. NV36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Astea au fost. Trecem acum la votul electronic pentru întreg raportul. S-a deschis votul. And closed. No. S-a închis votul acum. Un rezultat foarte clar, cu largă majoritate. Felicitări, doamnă Ford. Este un rezultat foarte clar. Nu a fost însă simplu. Nu a fost doar un produs a multor voturi, ci și a unor procese complicate de negociere și de consultare cu o altă comisie. Doreați să mai adăugați ceva? Vă rog, dar să fiți succintă. Mulțumesc, vreau doar să mulțumesc colegilor din alte grupuri politice că, așa cum s-a văzut pe lista de vot, am uh, muncit din răsputeri să ajungem la un compromis chiar înainte de termene. Încă o dată, mulțumesc tuturor colegilor din celelalte grupuri. Acum trebuie să-și aplaude toată lumea. Mulțumesc. Trecem acum la raportul colegului Chatsimarkakis, Integritatea și transparența pieței de energie. Este vorba de un text de compromis. Trebuie să votăm electronic. Da, votăm atunci direct electronic. Sau? Okay. Also, wir können jetzt drei Einzelabstimmungen. Așadar, putem uh, vota de trei ori separat sau cu un singur vot. Votăm electronic un vot pentru toate cele trei. Votul s-a deschis. Closed. S-a închis votul. Și rezultatul e clar. Felicitări! Toate cele bune! Și continuăm. Trecem acum la raportul domnului Șimanski. Și aici ați primit o listă de vot și începem cu compromisul 1. Cine stă pentru împotriva, abține să abține compromisul 2. Cine stă pentru împotriva, abține să adoptă. Compromisul 2A. Cine stă pentru împotriva, abțineri se adoptă. 11. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Cine stă pentru? Nu. Verificăm 11. Verificăm electronic amendamentul 11. S-a închis votul? Da. A fost uh, respins, clar. Bine. 14. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 15. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotriva? Haideți să verificăm. Partea a treia s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 18. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 48. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 19. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 20. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26, 27, 28, identice. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 20, nu, verificăm. Verificăm 26, 27, 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ah. A fost foarte strâns, s-a respins. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30. Cine este pentru? Nu? Verificăm 29. Verificăm 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 30. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Da. Haideți să verificăm mai bine. Verificăm prima parte. S-a deschis votul. Amendamentul 40, prima parte. S-a închis votul și se respinge. Partea a doua, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 32. Partea a doua. Cine stă pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm a doua parte din amendamentul 32. S-a deschis votul. Grupul PPE are un vot în plus. Totul bine? Nu. Ok, acum e tot ok. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? 39. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Sau nu? Respins. No, haideți să verificăm. 39. Din nou, PP-ul are un vot în plus. Mulțumesc, s-a închis votul și a fost respins. 41. Amendamentul 41, vot pe părți, nu? Ba da. Prima parte, amendamentul 41, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 42, cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44. Cine este pentru? împotriva, abțineri se adoptă, 45 cine stă pentru. Nu, scuzați-mă, 45 e caduc. 46 a caduc, de asemenea. 49 atunci. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 1. Nu? Verificăm 49. S-a deschis votul la amendamentul 49. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Deci, din nou, cine este pentru amendamentul 1? Mulțumesc. Împotriva abținere. Se adoptă. Ajungem la votul final. Electronic s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă felicitări colegului Șimanski. Un rezultat bun. Vă mulțumesc și acum ajungem la ultimul vot. Este vorba de o re- rezoluție comună și întrebare orală. Am hotărât ieri să votăm în bloc sunteți de acord? Cine este împotrivă? S-a adoptat. Mai trebuie să votăm textul consolidat. Uh, votul trebuie să fie electronic de această dată. S-a deschis votul. S-a închis. Felicitări! Un rezultat pozitiv și putem să ne continuăm astfel munca. Am încheiat așadar voturile, vă mulțumesc și continuăm. Punctul următor pe ordinea de zi reprezintă vizita unui ministru din uh, Polonia, care din păcate încă nu a ajuns. Cred că, dragi colegi, um, sau mai bine spus, presupun faptul că ministrul polonez va sosi abia la, va sosi la ora 11.30. Secretariatul ne-a spus tocmai că domnul ministru va sosi doar la ora 11.30. Deci, întrerupem ședința până la ora 11.30, deoarece nu are niciun rost să pierdem acum timpul puteți să beți o cafea sau să vă pregătiți deja bagajele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 Ok, Doamnelor și domnilor, bine ați uh, revenit cu toții după această scurtă întrerupere. Doresc să-l uh, salut în mod special pe domnul viceprim ministru polonez și ministrul economiei, domnul Pavlak. Mă bucură faptul că a venit la noi la începutul președinției poloneză avem și alți invitați astăzi și în ultimele săptămâni am avut diferite ocazii de a discuta atât cu domnul Pavlak, dar și cu alți reprezentanți ai guvernului polonez. Noi am vizitat Polonia, a fost o vizită foarte interesantă, am obținut foarte multe informații și astfel îmi închei această prezentare și îl uh, invit pe domnul Pavlac să ne prezintă câteva cuvinte introductive, să ne uh, spune care este situația și apoi colegii noștri vor avea uh, ocazia de a pune întrebări. Trebuie să vă atrag atenția că trebuie să terminăm la ora 12.30, trebuie să ținem seama de condițiile de muncă pentru interpreți și ieri am exagerat puțin. Deci vă mulțumesc și sunteți binevenit. Panie, szanowni panowie, bardzo cieszę. Doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult că am ocazia să vă întâlnesc și că avem, iată, șansa de a discuta despre probleme de energie și de industrie. Sper ca președinția poloneză să aducă rezultate pentru Uniunea Europeană și pentru Polonia. Știu că vor veni aici și alți miniștri responsabili pentru uh, cercetare. Va veni de asemenea ministrul însărcinat cu știința și învățământul superior, doamna Cudrițca, de asemenea domnul Grabarcic, ministrul infrastructurii și domnul Miller, care este reprezentant al Ministerului de Interne. Aș vrea să vă prezint acum prioritățile noastre în domeniul politicii industriale și de cercetare. În ce ne privește, noi am dorit să ne concentrăm pe trei domenii în mandatul nostru. În primul rând, integrarea Europei. Integrarea este o sursă de creștere, considerăm noi. În al doilea rând, Vrem să avem o Europa sigură. Este vorba despre zona alimentară, despre securitate și apărare. Și în al treilea rând, vrem ca Europa să dea dovadă de deschidere în fața lumii. Ministerul Economiei este responsabil pentru toate aceste trei domenii și astăzi am să vă vorbesc în special despre politica industrială și de energie. Pentru început, vreau să vă spun câteva cuvinte despre politica energetică. Este o politică pe care o subsumăm uh, priorității mai mari de uh, securitate a Europei. Aceasta poate constitui o amenințare și considerăm că unul dintre pașii cei mai importanți pentru a crea o mai o Europa mai sigură este să ne asigurăm că avem o dimensiune stabilă, o dimensiune externă a politicii noastre energetice. Poziția noastră față de țările care sunt principalii furnizori, dar și consumatori de energie, precum și față de țările de tranzit, poate fi, credem noi, una pozitivă și considerăm că e nevoie de acțiune pentru a consolida dimensiunea externă și pentru a ajuta Uniunea Europeană să funcționeze mai bine. Deci, să avem o dimensiune internațională sporită și să creăm condiții mai bune pentru uh, creșterea economică și pentru a face economii la scară. Pentru a consolida această dimensiune externă a politicii energetice, noi uh, propunem Consiliului uh, să ia în vedere două mecanisme. În primul rând, un mecanism de coordonare. Acesta se referă la simplificarea și consolidarea pozițiilor statelor membre și a Comisiei, iar în al doilea rând avem un mecanism de solidaritate care garantează fiecărui stat membru sprijin din partea instituțiilor europene în cazul în care ar apărea probleme în relațiile bilaterale cu țări terțe. Apoi, o altă problematică ce ne interesează se referă, cum ziceam, la extinderea achivului comunitar la alte țări, ca parte a consolidării dimensiunii externe. Deci vom încerca să extindem achivul comunitar la vecinii Uniunii Europene. Vom pune accent pe ratificarea cartei energetice la scară globală. Este foarte important să existe aceleași mecanisme și aceleași sisteme de funcționare peste tot. Astfel va fi mai ușor uh, pentru noi să stăm de vorbă cu interlocutorii și partenerii noștri. Politica externă energetică va fi uh, discutată în decembrie la Consiliul pentru Telecomunicații. Am spus că avem uh, o, un al doilea domeniu pe care vrem să insistăm și anume eficiența energetică, un domeniu foarte important. Avem uh, directiva privind eficiența energetică și uh, s-au uh, depus multe eforturi pentru a ajunge la obiectivul de 20% de creștere a eficienței energetice. Estimările recente ale Comisiei ne spun că Uniunea Europeană poate atinge doar jumătate din această țintă deocamdată. Dacă vrem să ajungem la implementarea totală, Uniunea Europeană trebuie să ia acțiune în materie de transport, echip, echipamente, tehnologie și așa mai departe. Noi vrem să încurajăm statele membre să ia astfel de acțiuni și avem uh, planificat un program uh, foarte ambițios în acest sens. Președinția poloneză ar dori ca în septembrie, la reuniunea Consiliului, să adopte un raport privind progresul în legătură cu această directivă. Tot pe man- parcursul mandatului nostru ne vom apleca asupra acordului UE-SUA cu privire la eficiența energetică. Vom pregăti un nou acord cu americanii și uh, în timpul mandatului nostru Comisia Europeană va înainta Consiliului propuneri de decizie pentru ratificarea acestui nou acord, precum și propuneri de aplicare a reglementărilor. Președinția noastră dorește să atingă un echilibru la nivel internațional în ce privește acest domeniu. De aceea, pe 4 noiembrie, la o reuniune a Consiliului, vom face o informare cu privire la progresul înregistrat. Apoi ne interesează infrastructura energetică, un lucru esențial dacă vrem să asigurăm uh, dezvoltarea de uh, infrastructură și uh, dezvoltarea unei piețe energetice. Aici, sigur, Comisia va veni în această toamnă cu o propunere legislativă. Apoi mai avem foaia de parcurs uh, pentru eficiența energetică până în 2050. Sperăm că ea să ne dea un nou avânt și sperăm că acțiunile noastre, ca parte a eforturilor de reducere de emisii, să aibă un uh, veritabil impact și să atragă implicarea celor mai importanți parteneri, fără de care nu putem avea niciun fel de succes. De aceea trebuie să discutăm mai în detaliu impactul asupra acestor actori și asupra economiei mai mari. O altă zonă de interes uh, e reprezentată de regulamentul REMIT, care este foarte important. Acest uh, regulament e menit să crească transparența și coeziunea pieței și să contribuie la o mai bună funcționare a pieței energetice. Ne mai interesează siguranța și securitatea exploatărilor offshore, exploatărilor gaziere. Vrem să asigurăm maximă securitate și protecție pentru mediul înconjurător, dar și pentru cei care muncesc în aceste platforme de exploatare. Statele membre trebuie să își specifice clar principiile și standardele de securitate și siguranță într-un cadru ce urmează să fie adoptat ulterior. Și acum câteva cuvinte despre energia nucleară. E bine, în ce privește energia nucleară, noi vom începe să lucrăm la o directivă europeană privind energia atomică, care va prevedea standarde minime de protecție a angajaților împotriva radiațiilor. Aici, sigur că trebuie să tragem concluzii de pe urma testelor de rezistență ce urmează să fie efectuate. Va trebui să avem o abordare comună, nu doar pentru ce se întâmplă în UE, ci și în țările învecinate. Să promovăm cele mai înalte standarde de siguranță, atât uh, în zona noastră, cât și în zona imediată în apropierea noastră. Și ca să închei cu problema nucleară, vreau doar să vă mai spun următorul lucru. Am vrea să vedem o schimbare de retorică în Uniunea Europeană. N-ar trebui să ne concentrăm doar pe o economie cu emisii scăzute de CO2, ci să vorbim mai degrabă de o economie cu emisii scăzute. Cam aceasta e schimbarea pe care o dorim. Trebuie să ne concentrăm pe soluții care să ne permite să valorificăm oportunitățile pe care le avem în față. Pentru că dacă vorbim doar despre emisii scăzute de cărbun, de carbon, înseamnă că ne gândim doar la cărbune. Nu. Și alte tehnologii produc emisii. Deci să nu uităm de eficiența energetică atunci când găsim soluții și să vă dau un singur exemplu. Dacă vorbim despre uh, căldură, nu despre încălzire, atunci uh, se pot folosi pompe care să producă căldură. Putem, uh, desigur, să folosim și gazele naturale. Prin metode alternative putem să producem de două ori mai multă căldură decât prin metoda arderii gazului. Deci pompele ar putea reprezenta un avantaj uh, și ne-am putea astfel menține locurile de muncă și competitivitatea economiei europene. Așa că motoul nostru va fi să ne concentrăm pe o economie cu emisii scăzute. Și în acest context vreau să vă informez că noi în Polonia desfășurăm o cooperare cu uh, companiile industriale și cu organizațiile internaționale și recent am uh, studiat uh, raportul Băncii Mondiale care se referă la transformarea economiei poloneze și uh, la modul în care se pot reduce emisiile din economie. Raportul mi se pare foarte important deoarece ne oferă câteva recomandări despre cum ne putem transforma economia pentru a reduce emisiile și păstrând în același timp competitivitatea. În ce privește politica industrială, Noi uh, ne-am dorit să lansăm o dezbatere în contextul strategiei UE 2020. Aici uh, ni se par foarte importante inițiativele emblematice. Politica industrială trebuie să fie integrată în politica mai largă a globalizării, a inovării. Trebuie să ne folosim uh, în mod eficient de resursele noastre și să avem o foaie de parcurs pentru o Europa eficientă din punct de vedere al resurselor. Această problemă va fi discutată la reuniunile informale ale Consiliului de Competitivitate. Consiliul va avea loc pe 21 și 20 de iulie la Sopot și vreau să subliniez aici că scopul nostru va, vis, va fi să transformăm această politică industrială într-o prioritate a Uniunii Europene și să nu uităm că atunci când um, elaborăm politici uh, precise, politici uh, dedicate pe anumite obiective, să avem în vedere și obiectivul mai larg. Anume, există un sector uh, productiv care are locuri de muncă și care trebuie stimulat, care trebuie să crească pentru că vrem să ne păstrăm locurile de muncă și să ne protejăm competitivitatea. Acum uh, să trecem în revistă și alte activități pe care le vom întreprinde în mandatul nostru. În 29-30 septembrie se va reuni Consiliul uh, Concurență și uh, în urma unei dezbateri, desigur, vom încerca să adoptăm uh, concluziile integrate cu privire la competitivitatea economiei europene. Și în final vreau să vă mai spun că aceste inițiative se vor finaliza printr-o dezbatere în care vom aborda și inițiativele emblematice, vom consolida punerea în aplicare a politicii industriale a Uniunii Europene. Sigur că totul va, depune de, va depinde de propunerile înaintate de comisie, dar credem că putem deja pregăti uh, concluziile cândva în, uh, la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, într-un grup de lucru. Și uh, sperăm să ne lansăm președinția cu entuziasm. După cum știți, în octombrie vom avea alegeri parlamentare în Polonia, ceea ce sigur că presupune oarecare dificultăți pentru noi ca să nu zic că ne face misiunea imposibilă. În plus, să mai intervine și vacanța parlamentară, pe care noi nu ne-o luăm, deoarece miniștrii noștri nu și au vacanță anul acesta. În plus, cum ziceam, mai avem și alegerile, dar uh, în septembrie intrăm uh, în plină activitate și sperăm ca septembrie să fie o lună decisivă, o lună de cotitură. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, noi contăm pe tot sprijinul dumneavoastră, pe cooperarea dumneavoastră și experiența pe care o aveți. Lucrați în acest domeniu de mult timp și uh, cunoașteți, desigur, toate aceste dosare pe care eu le-am menționat. Cunoașteți uh, la prima mână legislația europeană și, deci, contribuția dumneavoastră este esențială. Solicităm, deci, sprijinul și cooperarea dumneavoastră și sperăm ca președinția noastră să ofere un nou impuls dezvoltării economiei europene. Mulțumesc! Domnule viceprim-ministru, permiteți-mi să vă mulțumesc și dacă trebuie să fiți foarte harnici în acest an și nu veți avea concediu, știți probabil că uneori se răsplătește acest efort. Din păcate avem acum puțin timp la dispoziție, de aceea v-aș fi recunoscător, uh, dragi colegi, dacă ați putea să fiți succinți în formularea întrebărilor, pentru că dorim să lăsăm timp și pentru răspunsul din partea domnului viceprim-ministru. Începem cu domnul Weber. Da, domnule ministru, Dați-mi voie să vă urez bun venit și să vă transmit felicitări pentru această prezentare foarte interesantă. Cred că faceți bine atunci când puneți accentul pe politica industrială și energetică. Deoarece timpul nu este în favoarea noastră, mă concentrez pe ceea ce mă interesează cel mai mult. Anume, propunerea pe care Comisia a făcut-o pentru a finanța programul GMES, în afara următorului cadru financiar pentru 2014-2020. Acesta mi se pare că intră în contradicție cu prioritățile Uniunii Europene, în special în materie de securitate. Există riscul foarte mare ca acest program GMES să fie pur și simplu stopat din cauza că nu există fonduri garantate, ceea ce sigur că va duce la anularea tuturor investițiilor private și publice ce totalizează 3 miliarde de euro în ultimul deceniu. Uh, și în plus să nu uităm că foarte mulți bani au venit de la bugetul Uniunii Europene, restul au venit de la Agenția Spațială Europeană. Deci, vă întreb, ce veți face pentru ca acest mare program spațial, care este esențial pentru supravegherea spațiului nostru, să nu fie abandonat? sau nici să nu fie blocat undeva. Deci. Doamna Grostet. Vă mulțumesc. Am două întrebări, domnule ministru. Prima, se referă la raportul pe acum câteva luni cu privire la politica industrială europeană. Unul dintre colegii germani era raportor, domnul De Lange. Deci, ce veți face pentru a contribui la păstrarea locurilor de muncă din ramurile industriale tradiționale din Uniunea Europeană. Avem nevoie de propuneri foarte concrete. În al doilea rând, ați vorbit de politica energetică, bineînțeles, de emisiile de CO2 și de nevoia de a produce mai multă energie, ceea ce înseamnă că, sigur, că uh, vom uh, recurge tot mai mult la centrale pe bază de cărbune. Există însă și propuneri de energie curată prin captarea și stocarea de CO2. Știm că aceste tehnologii există azi în UE și că uh, pot să performeze. Ar fi foarte util ca Polonia să insiste pe posibilitatea de a dezvolta un veritabil plan de stocare și captare a CO2-ului în comunitatea europeană pentru a ne păstra avantajul asupra Chinei. Mulțumesc foarte mult, doamna Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, în Parlament. Aici sunt. În mijloc. În ceea ce privește foaia de parcurs energetică, mă îngrijorează puțin în special în urma ultimului Consiliu de Mediu posibilitatea doamne Hildegard de a negocia. Cred că are nevoie de o platformă de negociere, în special dat fiind faptul că raportul uh, se concentrează asupra competitivității și eficienței energetice, exact prioritățile pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Așadar, avem nevoie să creăm uh, condiții cadru bune pentru negociere. În ceea ce privește eficiența resurselor, puteți să ne dați mai multe detalii aici. Și în, în ultimul rând, permiteți-mi un sfat. Sper că în cadrul trialogurilor veți acționa așa cum fac Franța și Marea Britania, astfel încât să se poată finaliza dosarele pe care le negociem. Mulțumesc. Doamna Rivazi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. M-am aflat în Polonia într-o vizită împreună cu delegația Comisiei ITRE și acolo ne-ați vorbit despre o strategie energetică cu uh, emisii scăzute de carbon. Foarte bine. În același timp însă se produce mult uh, carbon, mult CO2 și mai vreți și să exploatați uh, gazele de șist. Raporturile, rapoartele ne arată că gazele de șist produc foarte multe emisii cu efect de seră, poate chiar mai mult decât CO2-ul, deci iată o contradicție. Și, în al doilea rând, mai vreau să știu ce garanție aduceți dumneavoastră cetățenilor care se vor regăsi cu o pusă freatică contaminată de uh, activitățile industriale, deoarece în Polonia ați acordat deja 80 de permise și se fac foarte multe explorări și există un pericol uh, destul de palpabil de poluarea pânzei freatice. Ce veți face, deci, în acest sens? Colegă Cimanski. Domnul Cimanski. Mulțumesc și bun venit în Parlament. Mă bucur să vă văd aici. Tot ceea ce ați spus este foarte important și în această comisie veți găsi cu siguranță aliați pentru a putea pune în aplicare toate aceste activități în domeniile menționate. Astăzi, după ce am votat regulamentul REMIT, putem spune că s-a deschis calea pentru adoptarea acestui document în prima lectură. O păi, întrebare mai concretă însă. Ieri am aflat că guvernul dumneavoastră va discuta despre reglementarea în domeniul gazelor naturale pe bază de valori de referință. Este o veste, o veste importantă și credem că bazarea acestei uh, scheme de schimb de emisii doar asupra gazelor naturale uh, nu este suficient. Puteți însă să ne dați detalii în ceea ce privește această decizie? Domnul Brezina. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să vă urez succes pe parcursul președinției și știm că în ceea ce privește cercetarea nucleară s-a impus un program legislativ care conține însă trei părți și presupune de asemenea și participarea uh, periodică la aceste programe doream să vă întreb dacă intenționați să finalizați aceste programe, pentru că au rămas uh, multe chestiuni în discuție care vizează finanțarea <clears throat> reactoarelor pentru avioane și toate acestea presupun ca aceste inițiative să fie finalizate deja pe parcursul președinției poloneze. Mulțumesc, care acum cuvântul colegul Ghirec. Mulțumesc! Am mai multe întrebări, dar mă voi limita asupra uneia doar. În calitate de inginer, în politică, încercați să fiți uh, cât se poate de rezonabil atunci când este vorba de eficiență energetică. Ați vorbit despre emisii. Cum anume considerați că este posibilă modificarea pachetului energetic, pentru că aici nu pot fi de acord cu un coleg care a, s-a referit deja la acest lucru. Captarea și stocarea carbonului. Cum vedeți această chestiune? Credeți că se poate modifica ceva în acest sens? Schön, Frau Cavaliu. Mulțumesc, doamna Cavaliu. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru explicațiile detaliate. Două întrebări succinte, uh, una uh, alăturându-mă colegului meu cu privire la captarea și stocarea carbonului, care consider că este uh, Uh, importantă pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru că fără această tehnologie va fi dificil să îndeplinim angajamentele pe care ni le-am asumat, în special datorită faptului că utilizarea cărbunelui este în creștere și uh, există deja această tehnologie la nivel de programe pilot. Uniunea Europeană a finanțat uh, mai multe proiecte demonstrative pe scară mai largă și în Polonia. Însă știm că aceste proiecte s-au confruntat cu probleme, nu neapărat tehnologice, ci care vizează, printre altele, și cofinanțarea. Care sunt planurile dumneavoastră așadar de a reimpulsiona aceste uh, proiecte pentru demonstrarea acestor tehnologii? A doua întrebare se referă la eficiența energetică în clădiri. În uh, clădirile vechi ne confruntăm cu probleme majore, de asemenea și în Polonia. Problema principală fiind crearea unui fond care să uh, Uh, funcționeze bine. Există deja un uh, fond, dar e greu de implementat din cauza complexității chestiunii. Care sunt așadar planurile dumneavoastră pentru uh, refacerea acestor clădiri? Mulțumesc. Are acum cuvânta, cuvântul doamna Hübner. Pana premiera, bardzo Mulțumesc și eu aș dori să urez bun venit uh, domnului prim-ministru. Mă bucur că ne vizitați astăzi și că ne-ați prezentat prioritățile președinției poloneze. Din câte știm noi, este vorba de un plan foarte ambițios Ați menționat un uh, regulament nou în ceea ce privește eficiența energetică, v-ați referit și la regulamentul REMIT, precum și directiva cu privire la uh, standardele înalte de securitate în uh, energia nucleară. Sunt obiective foarte ambițioase, însă în Europa avem interferențe și opinii diferite atunci când uh, vorbim despre mixul energetic. Care este sugestia dumneavoastră pentru Polonia? Se va baza acest, acest mix energetic și pe energie atomică? Și aveți în vedere la nivelul Consiliului și susținerea unor state membre, pentru că multe state membre și-au înghețat programele uh, nucleare și știm că majoritatea statelor nu sunt pregătite să facă față programelor care țin de energiile regenerabile. Aceasta este problema în ceea ce privește mixul uh, energetic. Mulțumesc, uh, domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului uh, ministru pentru prezență. Înțeleg că agenda dânsului este foarte încărcată. Într-adevăr, programul dumneavoastră este foarte ambițios și cred că implementarea acestuia va contribui la un viitor mai bun pentru Europa. M-ar interesa însă mai multe informații în ceea ce privește IMM-urile și condițiile pentru acestea. Anumite state membre nu acordă niciun fel de atenție acestui domeniu, da, acestui sector economic. Ce intenționați uh, în acest sens? O altă întrebare se referă la brevete, pentru că de mai mulți ani nu se găsește o soluție în acest uh, sens. Intenționați să adoptați o soluție în, în această privință care va impulsiona și inovația, în opinia mea, și o a treia întrebare în ceea ce privește standardizarea normelor pentru depășirea barierelor de pe piața internă, în ceea ce privește cir- libera circulație a mărfilor. Și o ultimă întrebare. În introducere v-ați referit uh, în ceea ce privește politica energetică și la posibile soluții bilaterale. La ce anume vă referiți? Pentru că strategia noastră se bazează mai degrabă pe o abordare comună la nivel european, astfel încât să nu apară divergențe politice. Mulțumesc. Domnul Cruci, ultimul care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că aveți uh, dificultăți cu pronunțarea numelui meu, dar uh, faceți progrese. Uh, domnule ministru. Sunt foarte bucuros că ne vizitați comisia noastră și ne prezentați prioritățile președinției poloneze care sunt de interes pentru Comisia ITRE. Întrebările mele. Care este părerea dumneavoastră cu privire la următoarea chestiune? Decizia vecinilor noștri, Germania, de a îngheța programele nucleare sau exploatarea centralelor atomonucleare din Germania până în 2022. Ridică niște întrebări. Ce va însemna acest lucru pentru ansamblul uh, politicii energetice în uh, Uniunea Europeană care credeți că va fi impactul acestor măsuri asupra noului mix energetic în Uniunea Europeană? Există, într-adevăr, planuri ambițioase în ceea ce privește energiile regenerabile, însă știm că deciziile luate de vecinii noștri pun totuși uh, pe tapet câteva întrebări și îngrijorări va afecta acest lucru și tehnologiile pe bază de carbon? Credeți că acest lucru va afecta și exploatarea gazelor de șist în Europa, pentru că acest lucru ar putea fi în detrimentul apelor uh, subterane. În Polonia, de exemplu, ne gândim și la anumite instalații alternative pe bază de metan, de exemplu. Cum credeți că trebuie văzute aceste noi tehnologii? Um, e un program mai amplu care se va continua în Polonia? Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului vicepremier. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Toate aceste întrebări cuprind uh, domenii foarte diferite și permiteți-mi să am acum la început o remarcă generală referitoare la politica energetică și la politica industrială în general. Cred că um, este foarte important să creăm un cadru general Uh, de foarte bună calitate. că acest lucru ne-ar ușura munca în uh, general. În ceea ce privește uh, acest cadru, principiul subsidiarității este foarte important. Și mă refer aici la uh, aspecte tehnice, de standarde, de norme, care ar putea să fie rezolvate mai ușor dacă am avea o uh, o directivă care să cuprindă întreaga Uniunea Europeană. Și uh, este vorba până la urmă și de uh, domenii, de domeniile uh, tradiționale care sunt acoperite mai bine de o directivă. Și este important să avem acest cadru general Uh, foarte bun. Și un uh, exemplu concret. În cadrul pachetului energetic există posibilitatea ca în uh, perioada de tranziție să se aplice articolul 10C, un articol cunoscut de câțiva ani. În anul 2008, în cadrul concluziilor Consiliului, a fost adoptată o formulă conform căreia, care se referă la uh, instalații care au fost începute deja. S-a început construcția în mod fizic la aceste instalații. Aceasta era situația în anul 2008. În anul 2011, liniile directoare ale Comisiei se referă la uh, investiții care au început în mod vizibil și putem să ne uh, gândim că a fost vorba de investiții, uh, lucrări începute în anul 2008. Care este rezultatul? Um, ei bine, întreprinderile nu sunt uh, active nici din punct de vedere inovator, nici din punct de vedere al investițiilor, deoarece nu există o siguranță juridică în ceea ce privește interpretarea regulilor. Este așadar foarte important să ținem seama de aspectele practice de la bun început. Acum, în ceea ce privește uh, eficiența instalațiilor, 36% din 50% este până la urmă vorba de un raport de 2 la 3. Și pentru a ajunge la un asemenea uh, proiect avem nevoie de Uh, siguranța garantării unei certitudini uh, juridice, regulile stabilite să fie valabile cât mai mult timp. Acum, în ceea ce privește fiecare întrebare în parte, domnul Weber s-a referit la obiectivele președinției noastre în ceea ce privește publicarea regulamentului în programul Comisiei Europene. Aici există mai multe propuneri din partea Comisiei Europene care țină seama de toate uh, interesele statelor membre în fiecare organizație în parte și se ține seama de toate aspectele necesare pentru a ușura următoarea uh, președinție. Și în acest context, este important ca toate măsurile hotărâte să fie și puse în aplicare în mod concret. Deoarece acest lucru are uh, consecințe concrete asupra vieții noastre de zi cu zi. Acum, în ceea ce privește obiectivele noastre, uh, emisii reduse de dioxid de, de carbon, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în Bolhatovev s-au întâlnit uh, directorii uh, responsabili pentru acest domeniu și au discutat hotărârea Germaniei de a renunța la energia nucleară pentru a hotărâ măsurile de aliniere necesare. S-a ales acest, uh, acest loc, nu în mod întâmplător, ci tocmai pentru că în această regiune uh, există foarte multe întreprinderi active în uh, acest domeniu de captare și stocare a dioxidului de carbon. Există foarte multe proiecte în acest domeniu, s-a discutat foarte mult, s-a manifestat foarte mult un entuziasm foarte mare, dar de fapt nu s-a realizat foarte, foarte mult în mod concret. Este vorba de un uh, concret care, dacă nu, ar, nu s-ar bucura de finanțare europeană, nu ar avea o, nu ar putea să funcționeze din punct de vedere uh, economic. Așadar, este important să um, țină seama de aceste aspecte. Trebuie respectate condițiile necesare geologice, de exemplu, și trebuie să ne asigurăm că și cetățenii sunt pregătiți să accepte aceste proiecte. Apoi, o altă temă, dacă este să discutăm despre politica industrială, ajungem la eficiența energetică. Dacă, după cum am spus, trebuie să ținem seama de aspecte uh, diferite, inclusiv din domeniul uh, transporturilor, de exemplu, autoturismele uh, electrice. Trebuie să ne gândim că și un, uh, mo- un uh, motor cu combustie are o eficiență la de 10%, dar în cazul unui uh, autoturism electric, uh, se poate ajunge până la o eficiență de 30%. Și toate aceste lucruri sunt importante și în contextul stocării energiei electrice. Dacă aceasta nu este, consumat, nu este consumată de către utilizatori, aceasta trebuie stocată pentru a fi disponibilă în momentul în care este nevoie de ea. deoarece în, ca, în cazul vehiculelor nu se folosește tot timpul energia uh, disponibilă. Acum, în cadrul construcțiilor, avem o oportunitate foarte mare în Europa. Clădiri care sunt foarte bine izolate, clădiri pasive din punct de, de vedere energetic, toate acestea nu sunt uh, limitate însă doar la Europa. Uh, ceea ce privește schimbările climatice, v-ați uh, referit la o foaie de parcurs uh, discutată în cadrul Consiliului pentru Mediu. Reducerea până la 20% a emisiilor de, de gaze cu efect de, de seră. Președinția poloneză a declarat că este posibil să avem o, o discuție deschisă despre diferitele soluții. Este fundamental să ținem seama de obiectivele legate de emisii în contextul acordurilor globale. Fără aceste acorduri globale nu vor exista niciun fel de uh, consecință și uh, trebuie să ne gândim și la condițiile foarte stricte pe care le impunem uh, industriei europene fără să avem un beneficiu la, la urma urmei un uh, birou uh, internațional de energie care a fost uh, organizat la începutul anului în Polonia a comparat aceste două obiective de o reducere de 20% și de 25%. Și fără a exista acorduri internaționale, nu putem să discutăm de uh, reduceri mai mari. Este important ca Europa să aibă un rol un uh, rol de lider atât în reducerea emisiilor, dar și un rol de lider în implicarea uh, celorlalți uh, actori uh, internaționali. Am organizat conferința părților 14 uh, în uh, Pozen, în Polonia și acolo au part, am invitat state, statele cele mai importante în ceea ce privește uh, emiterea de uh, efecte cu de gaze cu efect de seră. Am, până la urmă ne-am concentrat asupra unor industrie esențiale și am spus cât de important este să stabilim niște uh, standarde, niște puncte clare pentru, această, pentru acest domeniu. Întâlnirea din Poznan a fost uh, foarte interesantă. Am discutat, de exemplu, despre ce obiective ar putea fi atinse în industria producătoare de oțel, de aluminiu și așa mai departe. Și am uh, văzut cât de important este să purtăm această discuție în uh, Europa și să vedem care sunt diferențele existente între statele din Europa. Și acest lucru um, este de fapt o oportunitate pentru noi de a uh, face niște soluții, de a face niște propuneri în sensul uh, obținerii unor soluții globale și să nu găsim uh, o soluție universală aplicabilă tuturor. Mai de mult, de exemplu, Uniunea Sovietică a găsit o, a inventat o lamă de ras care, un aparat de ras care funcționa foarte bine, dar uh, desigur, fiecare are, uh, are trăsături ale feței diferite. Deci s-ar putea să se ajungă la uh, probleme până la urmă. Deci trebuie să atragem atenția că avem șanse, fiecare sector industrial are uh, șansa de a înainta uh, propuneri globale și uh, Europa poate să facă acest lucru. Acum, celelalte întrebări dacă există ceva mai uh, grav uh, decât uh, cărbunele și v-ați referit la gazul de, din șisturi. Este important ca este important să înțelegem uh, aspectele legate de mediul înconjurător uh, Uh, în ceea ce privește exploatarea gazelor din șisturi. În primul rând, în ceea ce privește cărbunele și captarea și stocarea dioxidelor de, de carbon. Am văzut că această soluție poate fi una eficientă și este una care poate fi adaptată atât la, la cărbune, dar și la uh, alte surse de producere a energiei. Acum, în ceea ce privește gazele din șisturi, discuțiile cu Canada s-au desfășurat în, uh, într-un asemenea mod încât s-a ajuns la uh, dezvoltarea unor tehnologii pentru fiecare regiune în parte. Și uneori s-a ajuns la concluzia că exploatarea acestor gaze este prea riscantă situația din Polonia poate uh, fi poate evolua în sensul în care nu există niciun fel de risc uh, legat de poluarea uh, pânzei de ape freatice sau de eliminarea de gaz metan în atmosferă. Și, um, și eliminarea gazului metan în urma exploatării cărbun, cărbunelui uh, este un aspect uh, care trebuie, țin, uh, care trebuie uh, clarificat și trebuie să ținem cont de uh, toate aceste aspecte de mediu. Domnul Șimanski s-a referit la directiva REMIT și aș dori să subliniez în mod special că această directivă presupune niște soluții pentru piață mecanismele de control sunt puțin uh, amânate, însă transparența le oferă tuturor participanților la piață aceleași condiții. De exemplu, în cadrul unei conferinții de presă am discutat despre transparență și am fost criticat foarte puternic. Uh, Mi s-a reproșat faptul că mă împotrivesc uh, pieței unice și nu, nu aceasta este situația. Transparența reprezintă o garanție pentru funcționarea unei, pieții, unei piețe unice. Și în cadrul directivei REMIT se face referință la elementele foarte importante pentru piața energetică. Acum, în ceea ce privește uh, cercetarea nucleară, Comisia lucrează aici la Uh, redactarea a cinci directive referitoare la uh, siguranța fundamentală și ne dorim o soluție legislativă unitară. După părerea noastră, va fi foarte uh, important să um, aliniem toate aceste uh, soluții. Actele legislative, Uh, vor fi până la urmă niște acte foarte complexe și ar trebui să mergem înainte cu aceste propuneri pentru a ajunge la uh, forma uh, cea mai bună pentru această directivă. Va trebui să vedem cât timp avem la dispoziție, care va fi calendarul, deoarece trebuie să așteptăm rezultatele acestor teste de rezistență. Și după cum am spus deja în introducere, este important ca uh, soluțiile legate de siguranță să nu se uh, mărginească doar în interiorul uh, Uniunii Europene, ci să țină cont și de condițiile din uh, statele vecine. Acum, în ceea ce privește întrebarea domnului Iedec. Dumnealui s-a referit la modificarea pachetului de energie. Ei bine, după părerea mea, Consider că e important ca orice soluții găsim să confere stabilitate. Trebuie să actualizăm soluțiile frecvent și nu putem uh, da preponderență unor idei care nu se dovedesc logice, iar dacă soluțiile se dovedesc prea uh, scumpe atunci când uh, vine vorba despre instalațiile pe care noi am încercat să le propunem la Hatoven sau când e vorba despre captarea și stocarea carbonului, e bine, uh, un tarif pe care îl învisajăm este de 60 de euro pe tonă, iar costul de a produce un megawatt pe oră uh, este cam același cu costul pe care îl presupune producția unei tone de carbon. 50 de euro. Deci, vedeți că prețurile sunt aproximativ asemănătoare. Avem o scară de 1 la 1, producție de energie pe de o parte și captare și stocare pe de altă parte. Cam acesta este costul instalației. Deci trebuie să ne gândim la niște soluții care să fie pur și simplu fezabile și viabile din punct de vedere economic. Și acum uh, mai uh, vreau să răspund de la întrebarea referitoare la mixul energetic. Care este poziția noastră referitoare la acele condiționalități pot să vă spun că poziția Poloniei s-a concentrat uh, și pe faptul că mixul energetic este menționat în tratate și a fost uh, preluat de statele membre. E foarte important pentru noi ca aceste principii de bază să fie respectate. Actualmente există mecanisme uh, Uh, în Europa, care se bazează pe extracția petrolului, extracția offshore. Avem o directivă în acest sens, nu i așa, care spune că aceste competențe revin statelor membre. Exploatările offshore țin de competența statelor membre, deci. În ce ne privește, considerăm că trebuie să uh, merge mai departe cu țintele de reducere a emisiilor și în Polonia avem uh, niște uh, avem niște astfel de ținte și ca urmare a deciziei luate de Germania trebuie să ne reanalizăm și noi poziția, să vedem dacă mai vrem să păstrăm fabricile pe care le avem deja sau să investim uh, în surse de energie regenerabile. Trebuie să comparăm mai multe scenarii, mai multe alternative, dar uh, în general, la noi vorbim despre surse de energie regenerabilă. Și uh, ele, sigur că sunt incluse în mixul energetic. Acum, în ce privește energia nucleară și uh, schimbarea de brevete, nu există niciodată rețete de succes 100%. Suntem însă foarte deschiși la orice argumente care uh, Uh, vin din partea italienilor, din partea spaniolilor. Vrem să îi ascultăm pe toți uh, cu foarte mare atenție și sperăm să ne alăturăm și noi uh, brevetului european. În ce privește standardizarea, credem că ea ar trebui să fie pusă în aplicare prin niște norme de standardizare, deoarece aceasta este calea prin care putem să câștigăm niște beneficii rapide. La telefoanele mobile avem, iată, niște avantaje deosebite. Avem o întreagă colecție de încărcătoare de telefoane mobile, fiecare la noi acasă și ceea ce ne dorim noi este să avem un singur tip de încărcător universal. Acesta e doar un exemplu. Ce vrem să spunem este că vrem să facem viața mai ușoară pentru cetățenii noștri cei care cumpără telefoane mobile trebuie să se asigure de fiecare dată că au și încărcătorul adecvat. Asta sigur că stimulează producția. Ar mai fi încă un lucru. Domnul Gript a pus o întrebare la care am dat un răspuns doar parțial. Era vorba despre consecințele deciziei uh, germane de a pune capăt exploatării nucleare. În final, domnilor și domnilor, vreau să vă spun că președinția este gata să lucreze de aproape cu comisia dumneavoastră, să colaboreze în mod direct cu raportorii și ne bazăm foarte mult pe contactele la nivel personal. În cazul în care apare vreo urgență, vă rugăm să nu ezitați să faceți apel la colegii polonezi din această comisie și ei uh, pot să constituie o legătură cu noi. Avem uh, în Polonia opinii destul de consolidate în ce privește politica industrială și energetică. Vă rog să folosiți toate canalele. Bazați-vă pe ajutorul colegilor dumneavoastră din uh, Polonia pentru a discuta chestiunile de interes general. Vrem să ne folosim de experiența dumneavoastră și cred că putem spune acum, uh, la nivel simbolic, că ne îndreptăm spre o economie verde, spre o dezvoltare ecologică, ceea ce înseamnă, sigur, și o creștere durabilă. Înseamnă că punem accent pe chestiunile sociale, de mediu și În final, vreau doar să mai spun un singur lucru. Vom face tot ce ne stă în uh, putință pentru a fi de partea verde. Domnule viceprim-ministru, aș dori să vă mulțumesc pentru răspunsurile date. Au fost uh, o serie de întrebări diferite, însă asta este și problema la astfel de dezbateri, multitudinea de perspective. Vă mulțumesc încă o dată. Și bineînțeles că vă așteptăm și cu alte ocazii când vom